witam państwa bardzo serdecznie. będę mówił w języku polskim korzystając z możliwości. dragi colegi permiteți mi să vorbesc limba mea maternă, limba poloneză. E una dintre limbile oficialele UE, o limbă din Parlamentul European. Bun venit tuturor, așadar, bun venit și colegilor din uh, staff și descri, deschidem deci această reuniune care înseamnă inaugurarea comisiei speciale referitoare la incerințele în procesul democratic și așa mai departe. Vreau să vă spun că avem obiectivul astăzi de a numi președintele comisiei noastre, președinte sau președintă, plus patru vicepreședinți sau vicepreședinte conform articolului 213 din um, regulamentul intern al Parlamentului European. Ați primit ordinea de zi? Iată cum se petrece alegerea. În primul rând nominalizăm și votăm pe președintele comisiei noastre, după care vom alege patru sau poate mai puțin Uh, vicepreședinți. Aș dori să vă spun care sunt numele acelor uh, supleanți, persoane care uh, votează numele altor membri. E vorba de nume pe care le-am primit aseară. Au, fost, au put, putut fi trimise până aseară și în orice caz, dacă apar modificări, grupurile politice trebuie să-l informeze pe președintele temporar înainte ca să înceapă votul. Care sunt acești supleanți? Domnul Francis Fitzgerald de la PPE, domnul Jdehovski Tamaș de la PPE, Nacho Sanchez Amor de la Socialiști și domnul Petras Austrevicius de la Riniu. Patru astfel de supleanți la vot. Vreau să urez tuturor bun venit, inclusiv uh, supleanților. Și să trecem acum la alegerile propriu-zise. Vreau să amintesc că candidatul trebuie să fie numit de grupul politic sau de cel puțin de o proporție de 20% uh, din membrii coli, col, uh, membrilor. Vreau să vă spun că uh, după primul vot uh, se poate ca candidatul să-și retragă candidatura și să fie prezentată o nouă candidatură în funcție de rezultate. Bineînțeles, trebuie să verificăm dacă avem gvorumul uh, care uh, trebuie să fie întrunit, adică o pătrime din membri, înseamnă 10 persoane cel puțin care trebuie să fie prezente și foarte rapid număr și uh, Văd că nu sunt 10, ci mai multe zeci de persoane prezente în sala noastră. Iată de ce aceste alegeri vor fi cât se poate de valide. Vreau să reamintesc că candidatul trebuie să-și dea consimțământul pentru această candidatură, trebuie să fie membru permanent și nu supleant în comisia aceasta și să fie o persoană care s-a angajat să respecte condul de conduită al Parlamentului și care a prezentat declarația de interese financiare. Vreau să cer grupurilor politice să-și uh, prezinte proprii candidați la președinția comisiei noastre. Vreau să vă spun că dacă o cincime dintre membrii nu doresc să voteze prin vot secret, atunci putem să votăm direct prin aclamare și, în orice caz, haideți să uh, vedem prezentările candidaților. Vă rog. Domnul Magiolino. Mulțumesc foarte mult. În numele socialiștilor și democraților, îl propun ca președinte al Comisiei pe domnul Rafael Glucksmann. Mulțumesc foarte mult! Iată, domnul Glucksmann este propus de grupul socialist și democrat. Vreau să întreb dacă mai sunt și alte candidaturi. Se pare că nu. În acest caz, vreau să vă invit să îl votați prin aclamare pe domnul Glucksmann. <laughs> To było milczące wrażenie zgody poprzez kiwnięcie głową. Dziękuję panu posłowi. Teraz mm, w takim razie pozwolę sobie. Da, văd că s-a exprimat acest acord și acum președintele poate veni să se așeze aici, în locul meu, pentru a conduce lucrările acestei ședințe. Pentru că a fost deja ales prin aclamare drept președinte al acestei comisii, deci l-am ales pe domnul Rafael Glucksmann. Eu mi-am încheiat astfel misiunea și vă rog să veniți să preluați conducerea ședinței. Mesdames et messieurs les députés. Doamnelor și domnilor deputați, dragi colegi, aș dori să încep prin a aminti cuvintele lui Winston Churchill și anume, democrația este sistemul cel mai prost, cu excepția celorlalte. Democrația, acest prost sistem mai bun decât oricare altul este un bun comun pe care noi trebuie să-l îngrijim împreună. E o adevărată comoară comună pe care trebuie să o protejăm. Este cadrul în care se pot exprima divergențele, opunerile noastre, punctele de vedere diferite și acest cadru este absolut vital pentru fiecare dintre noi. Dar este un cadru fragil, amenințat. În ultimii ani, atacuri coordonate au vizat democrațiile europene. Obiectivul acestor ingerențe este de a perturba regulile jocului democratic, de a submina încrederea în instituțiile noastre democratice, de a submina consensul care există în numele democrației. Astăzi nu mai avem dreptul să fim naivi aceste ingerențe sunt operate de către actori de stat sau actori parastatali din străinătate, sub diferite forme, finanțare de campanii electorale, de partide politice, ciberatacuri, campanii coordonate de dezinformare, iar drepturile noastre, securitatea noastră, suveranitatea noastră sunt astfel o adevărată miză. Scena politică europeană nu poate fi o piață pe, în care puteri străine, ostile, vin să-și facă cumpărăturile. Nu! Nu suntem de vânzare, iar democrațiile noastre, nici ele, nu sunt de vânzare. Înființarea acestei comisii speciale reprezintă un semnal puternic. Un semnal care trebuie să ne amintească felul în care trebuie să dăm dovadă de umilință, având în vedere sarcina ce ne așteaptă. În următoarele 12 luni, împreună cu vicepreședinții, cu coordonatorii, cu doamna raportor, cu raportorii din umbră, cu toți membrii acestei comisii, împreună vom lucra pentru a estima care este amenințarea cu care se confruntă democrațiile noastre și vom veni cu recomandări concrete, cu măsuri legislative pentru a face față acestor amenințări și pentru a garanta că democrațiile noastre uh, vor continua să existe. Misiunea noastră este imensă, dar și răspunderea este imensă, așa că vă mulțumesc din suflet pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Istoria, dragi colegi, ne privește și ne judecă. Așa că haideți să începem munca noastră fără a întârzia prea mult și împreună să facem în așa fel încât democrațiile noastre să fie și mai vii și mai puternice. Mulțumesc! Donc, commençons le travail. Deci, haideți să ne începem munca. Știind că avem deja quorum pentru că a fost verificat, aș dori să știu care sunt candidaturile sau care este singura candidatură pentru postul de prim vicepreședinte al acestei comisii speciale. Vă rog, aveți cuvântul. Yes, thank, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mai întâi de toate felicitări pentru alegerea dumneavoastră. În numele PPE aș dori să propun pe colegul nostru Javier Sarzalejos pentru acest post de prim vicepreședinte al Comisiei. <laughs> Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să știu dacă mai există și alte candidaturi din partea altor grupuri. Alors il faut que je demande à monsieur euh, le député Zarzalejos. Aș dori mai întâi să-l întreb pe domnul deputat Zarzalejos dacă este de acord cu această candidatură. Nu e de față, dar a semnat un document în acest sens. Atunci, foarte bine, vom proceda prin aclamare. sachant, que le candidat... Știind că astfel candidatul și-a completat uh, declarația de interese financiare, că a fost ales prin aclamare, a semnat de asemenea și codul de conduită, este membru titular al acestei comisii, atunci domnul Serz Alejos este astfel ales vice, prim vicepreședinte al acestei comisii speciale. Sachant că nous avons uh, comme principe avem și o regulă și un principiu și anume componența biroului trebuie să oglindească diversitatea și paritatea. Astăzi, din această cauză, nu putem proceda la alegerea celorlalți vicepreședinți pentru că ar trebui ca să putem avea o vicepreședintă înainte de a putea trece mai departe la alegerea vicepreședinților. Deci, acest vot este amânat până la, după următoarea ședință plenară și deci putem considera că această primă ședință de înființare a Comisiei Speciale se încheie, Comisia există și că de astăzi înainte munca noastră în comun este tot ceea ce contează. Vă mulțumesc foarte mult și ne vom revedea mâine pentru prima ședință oficială a acestei comisii speciale. Merci. Mulțumesc. Et, et, les, et les coordinateurs restent dans la salle. Aș dori să-i rog pe coordonator să rămână în sală uh, și vom discuta peste 10 minute. Merci. Ça va? Ok. Ça va? Ça allait? Super.